Colleagues, good afternoon. Bună ziua, dragi colegi. Cred că putem să ne începem reuniunea. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Yes, thank you. I have some chair announcements. Am câteva comunicări din partea președintelui. În primul rând, referitor la reuniunea noastră de pe 5 martie, următoarea ședință a Comisiei CON, această ședință este anulată deoarece nu avem niciun punct pe ordinea de zi doar dacă nu vor fi um, stabilite și alte chestiuni urgente. Coordonatorii, în schimb, se vor întâlni la Strasburg pe 9 martie într-o reuniune extraordinară. Proiectul de ordine de zi include un vot privind benchmark și un vot privind raportul PNRI. De asemenea, vom avea o, co- o ședință comună cu Comisia de Bugete pentru a examina planul Juncker conform regulii uh, 55. Ședința va începe la 8. Asta se întâmplă joi. Pentru a vedea cine vor fi raportorii și coraportorii la EFSI. Acum, audieri privind EFSI. Uh, se organizează o audiere publică în legătură cu rolul EFSI în creșterea investițiilor. Pe 2 martie, Comisia Bugete organizează asta de la 3 jumate la 6 jumate după amiaza la Bruxelles. Audierea va fi o ocazie bună de a discuta propunerea Comisiei în legătură cu acest fond iar astăzi vom avea un prim schimb de opinii în legătură cu Fondul European de Investiții Strategice la o reuniune comună cu Comisia Bugete care va începe la ora 5 jumate după amiaza. Atunci, la acea reuniune vă vom uh, da uh, toate datele privind uh, calendarul acestui dosar atât de relevant. Acum, în ceea ce privește proiectul pilot privind semnăturile digitale. Unii membri știu deja că sunt uh, informați în legătură cu această uneltă care permite semnarea digitală a documentelor prin tabletă sau telefon inteligent. Deci amendamentele pot fi semnate în grup printr-un singur click sau um, și amendamentele înaintate de mai mult de un membru pot fi semnate astfel. Ă, e o măsură prin care se reduce timpul necesar gestionării amendamentelor. O ă, faza pilot a avut loc anul trecut, au participat mai multe comisii și am înțeles că au fost soluționate toate problemele apărute atunci. Mm, personalul uh, și secretariatul au fost instruiți în legătură cu folosirea acestui sistem. Deci acest sistem nu este obligatoriu, însă eu vă sugerez ca pentru eficiență să-l adoptăm și noi. Însă cei membri care doresc să semneze în continuare în mod uh, tradițional pot să o facă. Vom revizui oricum lucrurile înainte de vacanța de vară, ținând cont de experiența folosirii acestei unelte și feedback-ul primit de la dumneavoastră. Iar secretariatul va face un follow-up la acest anunț cu o comunicare către toți membrii în următoarele zile. În ultimul rând, primul trialog privind directiva plăților pe 4 februarie a avut loc reuniuni, la această reuniune cele trei instituții și-au uh, exprimat uh, uh, polit, uh, părerile în ceea ce privește furnizorii de uh, plăți uh, uh de către terți Mandatul a fost dat personalului de a se ocupa și de majoritatea celorlalte texte pentru a veni cu o propunere de compromis care să fie validată la următorul trialog, care de altfel va avea loc luni 2 martie 2015. Cu asta încheiem comunicările președintelui și trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, raportul anual fiscal Iva Kaili, raportor. Vom analiza amendamentele. Eva are acum cuvântul. Mulțumesc, Roberto. Dragi colegi, una din prioritățile majore pe care le avem noi, Parlamentul European, în ceea ce privește raportul fiscal anual, a fost să nu facem ca de obicei un copy-paste. Citind rapoartele anterioare, am văzut că Parlamentul European cerea Consiliului, mor repetat, Consiliul și Comisia aceleași lucruri, fără să se schimbe nimic în bine. Prin urmare, am încercat să redactăm un raport um, mai politic. Avem și scandalul uh, LuxLeaks și SwissLeaks, și de aceea a fost nevoie, cred eu, de o reacție politică. Și Parlamentul a hotărât să nu se facă că nimic nu s-a întâmplat și să reacționeze din punct de vedere politic. E un raport care reprezintă un instrument pe care îl avem noi în problemele fiscale. Deci de aceea știm de asemenea cât de Numeroase au fost amendamentele înaintate de deputații, ceea ce vrește scandalul LuxLeaks. Au fost 300 de amendamente la raportul nostru. Mulți colegi s-au concentrat pe chestiuni care țin de noțiunea de justiție socială din punct de vedere fiscal, de asemenea uh, taxarea, impozitarea capitalului, a veniturilor obținute de pe urma dobânzilor, de asemenea controlul instrumentelor financiare folosite pentru evaziune fiscală. Taxa pe tranzacțiile financiare e în continuare foarte populară, deci multe amendamente au fost înaintate în legătură cu această taxă precum și folosirea fondurilor obținute pentru a crește fie bugetul UE, fie fondurile pentru a combate schimbarea climatică sau EFSI. Mai mult, amendamentele ne arată că există multe îngrijorări în legătură cu impozitarea companiilor, mai ales în ceea ce privește baza comună de impozitare a întreprinderilor. Deci foarte multe amendamente aveau, uh, au făcut legătura între impozitare, între fiscalitate și competitivitatea companiilor uh, europene. Au fost și amendamente privind fiscalitatea IMM-urilor. De asemenea, concurența fiscală, o altă temă a amendamentelor. De asemenea, coordonarea și armonizarea. Coordonarea nu prea funcționează, după cum ne arată la XLIX și de aceea mulți membri au spus că e nevoie de mai multă armonizare în problemele fiscale și că, se, și că trebuie folosit semestrul european pentru a face acest lucru. Parlamentul European a încercat să dea dovadă de responsabilitate. Există mult sprijin pentru a avea o politică care să combată planificarea, evaziunea fiscală, planificare agresivă fiscală și de asemenea planuri pentru a reduce diferențele fiscale. De asemenea, trebuie să avem o bună gestiune în domeniul fiscal, o simplificare a sistemelor și politicilor fiscale pentru ca antreprenorii să-și crească competitivitatea și să putem sprijini implicit și IMM-urile. Mai mult, Parlamentul European consideră că politicile fiscale afectează mai mult pătura uh, cea mai vulnerabilă din uh, uh, societate. O altă chestiune pe care trebuie să o mai discutăm pe viitor și pentru a ajunge la un teren comun. Deci se referă la toate aceste chestiuni fiscale. Trebuie să definim paradisurile fiscale, ce sancțiuni se dau celor care ajută la frauda fiscală, raportarea de la țară la țară, problema mutării, declarării profiturilor de la un sediu la altul, taxa pe tranzacțiile financiare, schimbul automat de informații pentru a avea niște pentru a nu mai avea astfel de acorduri lipsite de transparență între state și multinaționale. Văzând evoluțiile recente, Parlamentul European trebuie neapărat să fie practic uh, uh, foarte hotărât în ceea ce privește combaterea acestor practici care duc la nesiguranță fiscală și care duc la denaturarea concurenței în acest domeniu. Există o serie de subiecte pentru care nu există un teren comun, cum ar fi taxele de mediu, deși în mod potențial aceste taxe ar putea crea locuri de muncă și creștere și de asemenea, din păcate, există rețineri în această privință. O altă problemă, cei care trag un semnal de alarmă ar trebui să îi putem apăra pe cei care dezvăluie existența paradisurilor fiscale. Acești oameni nu trebuie pedepsiți, din potrivă. În lumina celor spuse, vreau să vă indic că acest raport are o bază clară. E un raport care vrea să pună bazele unei politici fiscale responsabile, uh, ușor de folosit, simplificată pentru cetățeni. Vă mulțumesc, stimată colegă Eva Kaili. Acum, din num- partea PP, domnul Solojan. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc, doamne Caili, done and for good cooperation, not only... Pentru munca făcută și pentru modul în care a colaborat nu doar cu PPE-ul, dar și cu toți raportorii din umbră. Pe baza acestei cooperări am plăcerea să vă spun că am fost de acord cu privire la majoritatea compromisurilor. Însă avem câteva puține compromisuri față de care părerile noastre sunt divergente. I, de exemplu, în acest amendament îi se cere comisiei să studieze opțiunea unei rate minime a taxelor mm, supra companiilor. Noi nu suntem pentru această idee. În ceea ce privește acum compromisul L, alineatul 12b, cred că acolo li se cere prea mult statelor membre. Deci să aibă o astfel de analiză a politicilor fiscale naționale, a efectelor pe care le au acestea asupra țărilor în curs de dezvoltare. E cam mult să le cerem așa ceva. Compromisul Z. E un compromis în care se salută schimbul de informații precum cele dezvăluite de scandalul LuxLeaks. Nu cred că putem saluta așa ceva, deci să stimulăm practic, să-i stimulăm pe cei care vor să fure CD-ul cu informații secrete, deci nu știu dacă se cuvine să încurajăm astfel de practică. Și compromisul 4, consideretul L, A, e vorba de definirea evaziunii fiscale a um, evitării fiscale și a um, planificării fiscale agresive și a sustragerii de la plata impozitelor. Eu cred că ministerele de finanțe trebuie să facă aceste lucruri. Când citesc aceste definiții, din acest compromis în legătură cu frauda și evaziunea fiscală, nu înțeleg de care e diferența din punct de vedere legal sau ilegal sau juridic. Cerem vot pe părți la amendamentele 145, 149 și 247. Referitor la 145 este o a doua parte acolo pe care nu o putem sprijini, în care comisia îi se cere să vină cu niște reguli obligatorii de impozitare a companiilor pentru a combate planificarea fiscală agresivă. Avem o comisie specială, după cum știți, care va elabora propuneri uh, cu privire la aceste probleme. Vot pe părți la amendamentul 149, de asemenea. E vorba de schimbul de informații pentru a include și țările în curs de dezvoltare prin uh, permiterea unei perioade de tranziție. Suntem de acord cu prima parte a amendamentului, însă nu cu cea de-a doua. Și mai avem și amendamentul 247 și aici cerem vot pe părți ne deranjează prima parte în care se cere comisiei să aibă o coordonare fiscală pragmatică în cadrul semestrului european. Noi credem că semestrul european e un concept foarte larg, care oricum ține cont de această idee, deci nu văd ce rost are să-i cerem comisiei să facă acest. Deci încă o dată vă mulțumesc pentru modul în care raportoarea a lucrat la acest raport. Vă mulțumesc. Raportor din umbră de la ICR, domnul Terho. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragă domnule raportor. După cum am spus deja la rodina raportorilor din umbră, ECR-ul consideră că acest uh, raport anual privind impozitarea este foarte greu de susținut în forma actuală. Credem că sfera de aplicare a acestui raport ar trebui să fie ceva mai selectivă decât la ora actuală, deoarece uh, impozitarea este de competența fundamentală a statelor membre și noi la ECR credem că așa trebuie să rămână, lucru care nu îți vă surprinde probabil. În general, uh, în ceea ce privește impozitarea, nu înțelegem de ce trebuie să consiliem noi statele membre. Uh, în legătură cu uh, administrarea fiscală și uh, taxa pe tranzacțiile financiare. Bine, aceste chestiuni nu țin pur și simplu de competența noastră. Mai mult, nu credem că există niciun motiv pentru care noi uh, am avea vreun avantaj comparativ în înțelegerea acestei probleme față de statele membre. Credem că concurența dintre impozitele din statele membre este un lucru bun. Un lucru bun. Înțelegem uh, totuși uh, că trebuie să existe un uh, schimb de informații între statele membre pentru a combate frauda fiscală și evaziunea fiscală. Nu putem susține niciun fel de politici fiscale obligatorii ce emană de la Uniunea Europeană. Pentru că suntem atenți la consecințele pe care le-ar putea avea noile reguli ce se vor fi implementate. Raportarea a început uh, spunând că anul acesta raportul uh, este mai politic decât uh, a fost în trecut. Tocmai aceasta este cea mai mare problemă din punctul nostru de vedere și credem că este o problemă de la bun început. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Terho. De fapt, în anumite situații pe care le-ați și menționat, Parlamentul trebuie să fie și el consultat. Deci faptul că suntem consultați arată că avem competență. Îi voi da acum uh, cuvântul uh, reprezentantului de doamna Faihoitzen. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe și eu uh, mulțumindu-i doamnei Kylie pentru că a pus aceste baze solide pentru acest raport și pentru că a ținut cont de amendamentele noastre. Doresc să le mulțumesc și celorlalți raportori din umbră pentru contribuția adusă. S-au spus deja multe, dar ce s-a întâmplat de la ultima noastră reuniune când uh, cu susținerea mai multor uh, partide politice, Parlamentul a stabilit uh, că va înființa o comisie specială care va analiza regulamentele fiscale din statele membre și um, că această comisie um, se va asigura că politicile fiscale din statele membre sunt similare în natură și efect. Noi avem uh, nevoie de o discuție urgentă pe marginea uh, planificării fiscale agresive și a uh, evitării plătirii impozitelor. Și trebuie să discutăm um, pe cifre, nu neapărat pe cazuri specifice care apar într-un sat sau altul. Trebuie să fim atenți și să nu încercăm să, fac, să tragem concluzii uh, prea repede. Trebuie să se facă întâi anchetă de către această comisie specială pentru ca toate faptele și cifrele să fie corecte și cât se poate declare. Tocmai de aceea nu vom susține mai multe amendamente pe care le considerăm prea specifice pentru momentul de față. Vom uh, susține amendamentele referitoare la schimbul automat de informații, Uh, minimizarea obstacolelor și poverilor administrative pentru IMM-uri. În ceea ce privește raportarea de la țară la țară și uh, globalizarea și abordarea globală și planificarea fiscală, um, nu știm dacă putem fi de acord. Avem uh, probleme cu amendamentele care uh, pun la îndoială autonomia fiscală a statelor membre. Și mă gândesc aici la taxa pe proprietate sau taxa pe mediu. Noile uh, fiscal, uh, organizarea fiscală trebuie să țină în continuare de uh, competența națională. În ceea ce privește acordurile între statele membre și statele terțe și sancțiunile aplicate în cazul fraudei fiscale, credem că acest lucru trebuie să țină competența statelor membre. Însă, în rest, vă mulțumim pentru eforturile depuse. Mulțumesc din partea GUE. Doamna ehm, Matia, are cuvântul. Ehm, mulțumesc, Roberto. Dimitri ehm, nu este aici, așa că voi voi ține locul și voi citi notițele. Dimitri vrea să ne spună că mulțumim și noi din partea grupului nostru EVEI pentru uh, eforturile depuse, le mulțumim și raporturilor din umbră, având în vedere importanța evaziunii fiscale și evitării plătirii impozitelor în Uniunea Europeană și faptul că trebuie abordată această problemă cât mai repede, credem că raportul merge pe calea cea bună și are multe elemente bune. În general, um, se pleacă de la premise corecte și cu ele putem fi de acord și cu majoritatea măsurilor uh, propuse. Dar trebuie să facem acest lucru într-un mod corect din punct de vedere social. Ne temem că, încă o dată, uh, vom face un fel de listă de dorințe, dar că mm, problema, Comisia nu va dori să, să atace problema de la rădăcină, așa că aceste practici vor continua uh, Parlamentul European nu are mijloace juridice pentru a pedepsi uh, fraudele fiscale și uh, evitarea plătirii impozitelor, însă noi putem face presiuni reale asupra Comisiei pentru ca ea să controleze activitățile uh, comerciale și profiturile companiilor mari și, de asemenea, pentru a combate paradisurile fiscale și practicile incorrecte ale companiilor cu sediul în străinătate. Trebuie să folosim puterile Parlamentului înființând o comisie de anchetă care să se ocupe de uh, chestiuni fiscale. Trebuie să facem un studiu profund, să publicăm uh, concluziile lui și uh, să punem în aplicare măsuri orientate pentru rezolvarea acestor probleme. Credem că prioritățile principale trebuie să fie uh, mutarea fraudei, uh, mutarea uh, sarcinii fiscale pe umerii uh, companiilor mari și pe umerii acelora care câștigă într-adevăr foarte mulți bani. Trebuie să punem în aplicare măsuri specifice Uh, și uh, să impozităm uh, tranzacțiile multinaționalelor. Trebuie să interzicem paradisurile fiscale în Uniunea Europeană și companiile offshore și să introducem o taxă pe, pe companii care să fie una minimă în Uniunea Europeană. Pentru a combate frauda fiscală în mod eficient, trebuie ca aceste măsuri să fie implementate ca parte dintr-o politică alternativă pe termen lung. Trebuie să avem o politică fiscală nouă, menită să redistribuie bogăția și să protejeze interesele statelor membre și a contribuabililor și lucrătorilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Marisa. Acum, din partea uh, verzilor. Mulțumesc, sunt uh, și eu alături de cei care au mulțumit Evei și echipei ei. Într-adevăr, raportul uh, este foarte complicat uh, și s-au primit și multe amendamente. Eu vreau să salut dispoziția multor colegi de a um, rezolva această problemă fiscală și de a um, a aduna fondurile necesare pentru a investi în uh, infrastructura de care avem nevoie în societatea uh, de azi. Um, verzii încă nu sunt mulțumiți de faptul că nu um, avem acces la toate documentele la care am dori, dar ne bucurim, ne bucurăm că se va înființa în această săptămână o comisie specială și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm eficient cu colegii pentru a pune capăt acestor practici fiscale dăunătoare care um, sunt dezavantajate pentru noi toți. E important să nu încurcăm cele două roluri pe care le joacă impozitele. În primul rând, noi finanțăm prin impozite domeniul public, dar impozitele pot fi folosite și ca stimulente pentru a-i uh, determina pe indivizi și pe companii să schimbe comportamentul pentru a uh, avea unul mai uh, benefic din mai multe puncte de vedere Mm, înțelegem că trebuie de acum încolo ca percepția um, celor care încearcă să nu plătească impozite să fie una rușinoasă, de poziție rușinoasă. Sper să putem face uh, progrese în acest sens când ne ocupăm de următorul dosar fiscal, legislativ fiscal. E, impozitele au uh, un rol strategic pe care acest raport nu îl reflectă așa cum se cuvine. Acest an se va sfârși cu uh, negocieri uh, importante la Paris și uh, negocieri de mediu. Cred că în acest raport fiscal nu sunt destul de referiri la mediu. Nu trebuie să permitem lobby-ului combustibilului fosil să ne, fosil să ne îndepărteze de dorința noastră de a ne orienta către un viitor cu consum minim de combustibil fosil. Mulțumesc. O solicitare de intervenție din partea domnului Anemans. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport anual se vorbește despre standarde mondiale pentru cooperare administrativă. La asta se pare că se lucrează. Sună foarte bine. Dar ce se va întâmpla uh, concret uh, cu cele 28 state membre ale Uniunii, Uniunii Europene s-ar putea să fie ceva diferit. În uh, țara mea, în urma câte, în urmă câteva zile s-a vorbit despre uh, impozitele aplicate multinaționalelor. Toată lumea vorbește despre armonizare, toată lumea spune că piața internă este armonizată, dar, uh, până la urmă, în ultima instanță, statele membre sunt uh, foarte atente la banii proprii. Nu trebuie să spunem că este rea concurența fiscală dintre statele membre. Se poate corecta evaziunea fisca fiscală prin uh, hotărâri judecătorești, mai ales dacă există, um, dar da, atâta timp cât există o presiune fiscală importantă, companiile vor continua să caute locuri în care pot evita plata impozitelor. În uh, raportul anual s-a vorbit despre o taxă financiară obligatorie în care să încerce să disipeze puțin presiunea. Cum uh, am face? Am avea o taxă egală peste tot? Pentru că există uh, de la un stat membru la altul diferențe între impozite și scutirile de impozite. Înainte de a vorbi despre abordare fiscală unificată, cred că în Comisia Specială privind uh, deciziile fiscale trebuie să analizăm uh, lucrurile despre care vorbesc domnul Juncker și domnul Verhofstadt. În practică, de fapt, nu se respectă regulile pieței uh, interne. Mulțumesc. Vă dau cuvântul raportării pentru observațiile uh, de încheiere. După cum uh, ați putut constata, suntem de acord cu majoritatea chestiunilor tratate în raport. Am avut uh, în jur de 300 de amendamente, am încercat să ajungem la compromisuri, dar uh, în continuare avem divergențe pe care trebuie să le discutăm. Doresc să le mulțumesc tuturor deputaților care au contribuit constructiv la acest raport. Le mulțumesc pentru amendamente și pentru sfaturi și le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o în elaborarea acestui raport. Doresc să îi invit să continuăm discuția pe această temă și pe viitor. Majoritatea dintre noi vor fi în comisia specială și ne, putea, ne vom putea ocupa în continuare de acest dosar. Le mulțumesc așadar pentru uh, asistență și celor de la secretariat, Marcus Oiren și Benoavat. Vă mulțumesc tuturor foarte mult! Thank you very much. The vote, as you know, will take... Mulțumesc foarte mult. După cum știți, votul va avea loc mâine. Vă mulțumesc atât raportoarei cât și raportorilor din umbră. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem însă o mică schimbare. Vom trece la raportul domnului Soru. Raportarea și uh, transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare. I will keep it in my mind. Grazie, Presidente. Onorevoli Mulțumesc, domnule președinte. dar colegi, stimați raportori de umbră, în urmă cu câteva săptămâni am prezentat propunerea de uh, proiect de raport în legătură cu acest subiect și atunci am putut să ascult poziția diferiților raportori din umbră, precum și a comisiei, în legătură cu câteva elemente clare uh, din structura legislativă. Am hotărât să prelungim termenul de înaintate a amendamentelor, așa cum mi s-a cerut. Însă, procesul legislativ nu se va prelungi la rândul lui. S-au prezentat cam 150 de amendamente și le mulțumesc tuturor deputaților pentru contribuțiile pe care le-am citit cu mult interes și atenție. Am fost foarte atent la amendamentele înaintate de uh, mai mulți raportori din umbră, deci acești, aceste amendamente reprezintă o uh, părere a unor uh, mai mulți colegi. De asemenea, În ceea ce privește amendamentele IFDD, nu am putut să discut uh, cu ei, deoarece ei încă nu numiseră un raportor din umbră. De asemenea, am văzut cu plăcere că multe amendamente merg în aceeași direcție, unele chiar sprijină direct și amendamentele înaintate de mine, însă în anumite privințe există diferențe de opinie, însă am încredere că vom putea obține o soluție satisfăcătoare pentru trialog. Deja ne ocupăm de diferitele compromisuri și săptămâna asta va avea loc o primă reuniune cu raportorul din umbră pentru a discuta despre acesta. Dacă mai am câteva minute, aș vrea să mă refer la câteva chestiuni care sunt uh, relevante. Articolul 2. Sfera de aplicare. Deja s-a discutat despre această chestiune, însă cred că e nevoie de mm, discuții ulterioare. Întrebarea e dacă trebuie sau nu date mm, derogări de la băncile centrale și de la contrapartidele centrale pentru uh, obligația um, transmiterii de anumite informații pentru a avea mai multă transparență. Avem de asemenea și problema faptului că multe din operațiunile băncilor centrale sunt secrete, practic. Iar uh, pentru a putea respecta uh, faptul că aceste operațiuni sunt uh, secrete, exista această derogare de la obligativitatea raportării. Mi se pare o atitudine corectă, însă s-au făcut mai multe sugestii care ne cer să reconsiderăm um, uh, această problemă. Unele grupuri uh, s-au arătat uh, uimite de uh, această idee și acum ne gândim uh, la o soluție pentru a ține cont și de faptul că aceste operațiuni trebuie să rămână secrete, deci trebuie să avem o eficiență acestor operațiuni pe de-o parte și transparență. Amendamentul 215 de la colegi de la ALDE, PPE și ECR, deci acest amendament uh, se referă la microfonul Acum, articolul 3, definițiile. Și aici uh, trebuie să mai aprofundăm anumite aspecte, aspectele juridice, de exemplu, prin care am putea uh, atinge, ajunge o soluție, nume evitarea arbitrajului uh, reglementar ar fi important ca piața să-și actualizeze activitățile și operațiunile um, de asemenea, unii colegi uh, au puncte de întrebare în legătură cu, cu acest lucru, cu descurajarea arbitrajului reglementar, însă Trebuie să facem toate acestea prin intermediul unor norme acceptate de toată lumea. Acum, articolul 4. Detalii privind raportarea operațiunilor. S-au înaintat mai multe amendamente pe care le voi analiza cu atenție. Trebuie să vă spun însă de la bun început că unele mi se par greu de pus în practică, cum ar fi posibilitatea de a delega, dincolo de raportare, anumite responsabilități legale corelate. După părerea mea, o astfel de reglementare ar descuraja um, entitățile respective să ofere un astfel de serviciu. Entitățile care ar putea uh, oferi astfel de servicii. Mai sunt cel puțin încă alte două puncte, articolele 20 și 21. Aici au fost înaintate foarte multe amendamente. Uh, Însă diferențele nu sunt majore. La articolul 28, în schimb, intrarea în vigoare a regulamentului s-a propus o abordare mai uh, treptată și um, acum încercăm să ținem cont de această propunere. Deci să nu intre în vigoare această lege uh, imediat, ci uh, în mai multe etape. Și acum, derogarea de la obligația reutilizării informațiilor de către toate entitățile care funcționează în cadrul unui, acto, unui acord colectiv. E vorba de articolul 248. Aici am reduce foarte mult sfera de aplicare a regulamentului. Cam 95% din piață funcționează folosind aceste acorduri colective de transfer de titluri de valoare. Deci dacă am face o derogare pentru o parte atât de mare a entităților, am reduce practic întreaga putere pe care ar avea un astfel de regulament. Aceea cred că e important să auzim și părerea Comisiei Europene și a celorlalți raportori din umbră. Și acum, haircut. Am discutat deja despre asta și înainte. Poate că vă aduceți aminte că în proiectul de raport am inclus mai multe modificări la articolul 15. Am reluat inclusiv recomandările um, așa numitului Consiliu pentru Stabilitate Financiară din octombrie. Am discutat um, și cu colegi ulterior, înainte și știți că există diferențe între ce cred verzi grupul meu și GUE și o parte din uh, IFDD. Eu cred că e nevoie de introducerea unor dispoziții cu privire la aceste haircut. Pe de altă parte, colegii de la ALDE, PPE, CR cer ca această decizie să facă obiectul unei decizii specifice. În ciuda acestor diferențe, cred că s-au făcut progrese totuși, iar discuția de astăzi nu se va referi dacă trebuie să avem un nu un cadru privind aceste haircuts, ci în legătură cu calendarul și modul în care trebuie făcut acest lucru. Eu sper să putem discuta despre asta și astăzi și să progresăm pentru a obține un eventual compromis. Acum îi las pe colegii mei raportori din umbră să intervină. Le mulțumesc pentru modul în care au uh, colaborat, pentru amendamentele atât de bune pe care le-au înaintat la acest raport. Vă mulțumesc tuturor! Astăzi. Mulțumesc! Și în primul rând are cuvântul Danuta Hübner. Thank you, uh, Chair. I, uh, I would like to start by saying that... Mulțumesc. Aș dori să spun în primul rând că acest uh, regulament uh, este un cadru legislativ cuprinzător pentru operațiunile de finanțare prin instrumente financiare. E vorba de raportarea privind aceste tranzacții și de asemenea de transparență. Cred că unele dintre problemele cu care ne mai putem confrunta în căutarea de compromisuri uh, ar putea avea legătură cu faptul că unii dintre noi, unii dintre colegi ar dori să profite de această ocazie ca să tratăm uh, instrumentele financiare și să tratăm, de fapt, mai multe subiecte decât cele de care ne putem ocupa uh, în siguranță în cadrul acestui regulament. Și uh, cred că sunt mai optimistă decât colegul nostru în ceea ce privește obținerea de compromisuri Vom discuta versiunile finale ale compromisurilor și cred că atunci vom descoperi că avem un potențial de acord în ciuda divergențelor pe care le vedem acum când discutăm despre amendamente. Aș dori să menționez mai multe probleme pe care le-am tratat în amendamentele mele și amendamentele la care am colaborat cu unii colegi. Aș dori să-i mulțumesc lui Renato pentru că este de acord cu mine în ceea ce privește IMM-urile și uh, Uh, reducerea poverii pentru IMM-uri în ceea ce privește uh, raportarea, pentru că IMM-urile trebuie să raporteze și uh, în alte privințe legate de finanțare și sperăm că vom reuși să obținem o derogare pentru IMM-uri în sensul că va fi registrele de contrapartidă să fie cele care să raporteze. Apoi, am considerat că anumite detalii lipsesc din regulament, deci am mai adăugat 3-4 definiții, care sper eu să facă obiectul unor compromisuri. Apoi, în ceea ce privește granularitatea raportării, se pune problema uh, raportării Uh, către uh, ESMA, către AE, uh, dar și către BCE și uh, apoi anumite comunicări se leagă de investițiile de retail și cred că aici datele sunt suficiente deci cred că această diferențiere este justificată. În ceea ce privește haircut-ul, după cum ați spus, încă avem o opinie divergentă și probabil că așa va și rămâne până la sfârșit. Nu e vorba că unii dintre noi uh, au nevoie ca haircut-ul să fie reglementat și alții. Nu, nu. Este vorba de faptul că pe baza informațiilor pe care le avem și pe baza sistemului pe care îl avem, nu suntem încă în stare să tratăm haircut-ul în acest regulament. De aceea, de la bun început, eu am fost pentru orice fel de clauză de revizuire și uh, ce propun unii dintre noi aici este o perioadă de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestui uh, regulament în care AEVMP și ABE să raporteze comisii cu privire la concluziile finale ale cadrului reglementativ privind haircut-ul și instrumentele financiare Sper ca Comisia să poată să ajungă în următoarea etapă la o bună analiză de impact și să facă o propunere bună legată de haircut. Încă cred că e foarte important ca acestea să fie bine reglementate. Apoi s-a pus uh, problema definiției utilizării libere. Cred că vom găsi și aici un compromis. Uh, eu am înțeles propunerea lui Renato Soru ca pe una care uh, reduce sfera de aplicare a, uh, uh a garanțiilor pentru, trans, pentru tranzacții și cred că și piața va considera la fel. Apoi, eu am fost uh, pentru distinția între diferitele tipuri de reutilizare între uh, acestea și cred că va trebui să găsim o formulare pentru ca uh, în caz de neplată de către cel care oferă garanțiile, garanțiile să nu fie folosite. Pentru că condițiile de piață diferă astăzi și am discutat și cu alți raportori din umbră despre posibilitatea de a se raporta și despre poziții, nu numai despre tranzacții. Așa a fost cazul atunci când am uh, sugerat că pentru împrumutul de uh, titluri de valoare și alte tipuri de împrumuturi să se uh, folosească raportarea pe poziții și nu pe tranzacții, pentru că este mai favorabilă. S-a mai pus problema și raportării bilaterale sau acelei unilaterale. Am avut multe discuții și am găsit argumente în, pentru ambele scenarii. Deci și argumente pentru ca ambele părți să raporteze și ca numai una dintre părți să raporteze. Există posibilitatea ca uh, registrele centrale de tranzacții să fie să delege uneia dintre părți uh, raportarea și cred că ar fi pe plan juridic mai sigur așa, însă sperăm ca în orice caz EVMP să aibă în vedere pe viitor posibilitatea de a merge dincolo de această raportare. Ca să se evite uh, raportarea dublă, însă asta rămâne de rezolvat pe viitor. Apoi, uh, punerea în aplicare um, treptată, credem că această procedură de aplicare treptată ar putea fi elaborată într-un act delegat. Deci, cred că acestea erau principalele comentarii care mi se par mie că mai pun uh, probleme. Sigur că mai există o chestiune pe care nu am menționat-o. E vorba de raportarea băncilor centrale. Acolo avem multe argumente atât pentru cât și împotrivă și cred că am avut un uh, soi de compromis. Cred că vom putea să găsim uh, un acord în jurul acestei poziții și cred că va fi sigur, pentru politica monetară pe de o parte și apoi pe de altă parte băncile acestea vor trebui să uh, prezinte informații și cu privire la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare în care sunt implicate. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Swinburne nu este aici, deci domnul Sam Potero pentru uh, ECR are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doamna raportor din umbră, Kay Swinburne, dorește să-și ceară scuze că nu poate fi prezentă astăzi aici, din motive de sănătate, așadar eu am să o reprezint. Pe acest dosar tehnic, doamna Swinburne se bucură că raportorii din umbră sunt de acord în legătură cu principalele idei și a depus amendamente menite să amelioreze abordarea raportorului în legătură cu niște detalii minore. În ceea ce privește uh, publicarea informațiilor și raportarea, chei ar dori să se acorde mai multă atenție poverii administrative cu care se vor confrunta întreprinderile în anumit, din cauza anumitor cerințe introduse de legislație. Ar trebui să devină clar că e posibil să se delege pos, uh, obligația de a se raporta cu privire la tranzacție unui uh, registru de contrapartidă este foarte important, mai ales pentru uh, acele întreprinderi care nu își permit să raporteze ele însele. Apoi, uh, obligațiile de uh, publicarea informațiilor trebuie să respecte orientările în vigoare pentru AVMP. Chei consideră că ar fi bine să fie obligatorii aceste standarde uh, tehnice, dar nu dorește ca fondurile care au adoptat deja un nivel mai mare de uh, publicare a informațiilor să fie penalizate printr-o abordare diferită. În ceea ce privește noile obligații de publicare a informațiilor pentru întreprinderile, uh, companiile listate la bursă și instituțiile de credit, Chei ar dori ca abordarea să fie cât mai coerentă cu alte acte legislative. De aceea a propus să se utilizeze cadrul existent din directiva privind raportarea non-financiară ca să se includă și uh, informațiile privind SFT. Chei a mai menționat în uh, discuțiile anterioare că poate să fie de acord cu majoritatea definițiilor raportorului privind reutilizarea, dar a sugerat o mică ameliorare ca să clarifice exact despre ce este vorba în dosară. Și în acest domeniu este important ca actul uh, legislativ să sporească claritatea, dar să nu pună sub semnul întrebării anumite concepte juridice, cum ar fi transferurile de garanții și alte, aranj și alte aranjamente. Cheia a dorit să uh, aducă mai multă siguranță juridică definiției și să fie clar că anumite chestiuni sunt excluse. În ceea ce privește haircut-urile, Kay este de acord cu amendamentele celorlalți raportori din umbră și anume acestea nu ar trebui să fie incluse în sfera de aplicare a acestui regulament pentru că încă se lucrează la finalizarea lor. Să acționăm înainte de încheierea procesului respectiv nu ar fi coerent cu agenda noastră privind o mai bună reglementare, deci ar fi mai adecvat o clauză de revizuire. În cele din urmă, Kay dorește să se acorde o atenție specifică datelor de punere în aplicare pentru diverse standarde reglementative. În uh, regulamente ca MIFID și uh, CSDR, ESMA s-a plâns că nu a beneficiat de suficient timp ca să lucreze la ele, adică AEVMP. Iar uh, Parlamentul trebuie să controleze foarte multe pagini de standarde într-un timp foarte scurt, pentru că termenele sunt foarte stricte. Kay consideră că uh, argumentele, amendamentele sale ar trebui să fie corelate cu adoptarea acestor standarde de către AEVMP, astfel ar fi mai adecvat calendarul de adoptare a standardelor și AEVMP ar avea flexibilitate ca să își sporească calitatea muncii iar Parlamentul și-ar putea exercita mai bine dreptul de control. Mulțumesc. Domnul de Bacăr de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Cred că suntem cu toții de acord că ne aflăm aici ca să ne asigurăm că uh, acest cadru reglementativ referitor la SFT trebuie să reducă riscul sistemic. Uh, și de asemenea dorim să sporim transparența anumitor tranzacții care astăzi nu se înscriu în sectorul bancar reglementat. <coughs> Cred că acestea sunt două principii pe care suntem de acord și că acestea trebuie să reprezinte și baza de compromis, după cum am văzut și din amendamentele depuse. Însă, după cum a spus și doamna Swinburne și doamna Hübner, cred că este important să ținem cont de trei lucruri importante. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că nu ne atingem de markerii care funcționează bine și că nu creăm o povară excesivă. În al doilea rând, trebuie să fie foarte clar, dat fiindcă este un dosar foarte tehnic, care sunt definițiile juridice și consecințele juridice a ceea ce spunem în text și, în al treilea rând, să nu o luăm înaintea evaluării de impact și discuțiilor care sunt în curs la Consiliul de Stabilitate Financiară. Nu vreau să mai repet ce, ce au spus antevorbitorii mei, cred că este limpede că mulți suntem, dintre noi sunt de aceeași părere în legătură cu aceste aspecte, dar aș dori să menționez câteva puncte importante și ele se regăsesc în amendamentele depuse de grupul ALDE. În primul rând, haircut-urile. Cred că nu e vorba de a ne pronunța pro sau contra. Cred că ține de bună guvernanță să ne asigurăm că avem suficiente informații înainte de a uh, duce la bun sfârșit haircut-urile. Deci, discuția privind uh, uh, calendarul nu, nu a inclus încă o analiză de impact, deci cred că trebuie să o așteptăm pe aceasta până să ne pronunțăm. Apoi, în ceea ce privește definiția, cred că ea e foarte importantă pentru că dacă vorbim despre un comerț internațional, definiția trebuie să corespundă cu definiția Consiliului de Stabilitate Financiară. În al treilea rând, raportarea. Am propus o implementare treptată a cerințelor privind SFT-urile și, de asemenea, AVMP consideră că raportarea detaliată este cea mai adecvată, dar cred că putem clarifica acest lucru în dezbaterile din următoarele săptămâni. În ceea ce privește transparența, am propus amendamente pentru a evita o povară administrativă disproporționată pentru companii. Cred că AVMP trebuie să țină cont de cerințele existente și, de asemenea, de uh, raportul costuri-beneficii al acestor cerințe și cred că EVMP poate reglementa pe baza standardelor actuale de, raport, de raportare, de exemplu la OPCVM-uri și așa mai departe. Cam acestea sunt principalele idei. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez se leagă de consecințele juridice nedorite, neintenționate. Aici am propus anumite clarificări și anumite completări ca să ne asigurăm că siguranța juridică a definițiilor și a stării de aplicare există. În același timp, am dori să vedem aici mult mai multă siguranță juridică și de asemenea să ne asigurăm că ne gândim foarte bine la toate consecințele juridice ale textului nostru. De exemplu, transferul de proprietate juridică, cred că acolo trebuie să vedem de ce pentru că este destul de clar că cadrul juridic nu trebuie să fie modificat în acel sens. Sunt doar câteva chestiuni, mai sunt foarte multe chestiuni tehnice de discutat, dar aștept cu nerăbdare dezbaterea și cred că până la urmă vom obține un text mai bun decât cel propus de comisie și de asemenea un cadru foarte clar pentru viitoarele operațiuni de finanțare prin instrumente financiare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Debacăr! de la Verzi, Rinia Roniacari. Jeg vil øh, gerne starte med at sige, sige tak til rapportøren igen. Mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, raportorului. Introducerea a fost foarte bună și astăzi. Cred că e foarte important să fim de acord în legătură cu următoarele lucruri. În primul rând, dorim să știm care sunt riscurile legate de SFT-uri, dar ne dorim, de fapt, mai mult decât atât. Noi dorim să reglementăm cum anume sunt folosite. Așadar, dorim transparență și dorim să stipulăm uh, regulile pentru utilizarea ei. Și în acest sens vă și susținem. Sunt mai multe amendamente de la GUE NGL dar nu dorim să schimbăm nimic fundamental. Dorim să fie mai clar ce anume se uh, dorește să se obțină, mai ales prin limitarea riscurilor sistemice. De aceea noi propunem să se limiteze posibilitățile de reutilizare, să se facă reutilizarea doar o dată, am discutat data trecută, dacă dorim să blocăm cu totul posibilitatea de reutilizare, acum sugerăm că trebuie să fie posibilă doar o dată. Când vorbim despre reglementarea haircut-urilor, mă bucur să aud că raportorul este de acord cu noi și anume dorim să existe reguli în acest domeniu. Chiar dacă nu avem uh, recomandări complete acum din partea BCE, noi ca Parlament responsabil trebuie să um, creăm deja reglementarea. Avem o bază bună pentru acest regulament deci nu trebuie să lăsăm să ne scape această șansă, pentru că asta s-ar întâmpla dacă nu am încercat să reglementăm aici haircut-urile. Sigur că există și alternativa să așteptăm și să ne încheiem uh, regulile când avem recomandările primite de la PCE. Mai mult aș dori să adaug că susținem ideea ca BCE să fie implicată în acest regulament. Nu ne dorim prea multe portițe pentru transparență. Nu înțelegem de ce o bancă centrală se teme să dea anumite informații. Nu e ca și cum ne pun nouă la dispoziție aceste informații. E vorba de punerea lor la dispoziție pentru instituții, pentru guverne, deci sper să nu se creeze prea multe lacune. Aștept oricum restul dezbaterii și cred că avem o bază de pornire foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru vers, dom- doamna Cato. Apologies from Eva Jolie. Mulțumesc în primul rând vă transmit scuzele lui Eva Jolie, care se află într-o misiune foarte importantă în Afganistan acum. Și aș avea câteva comentarii tehnice pe acest dosar foarte tehnic din partea doamnei Jolie. În primul rând, mulțumesc și mulțumesc domnului raportor Soru pentru raportul său foarte interesant. În primul rând, dorim să uh, subliniem câteva puncte foarte importante care corespund Consiliului, uh, recomandărilor Consiliului de Stabilitate Financiară. Susținem recomandările de bună gestiune financiară și susținem extinderea sferei de aplicare pentru a extinde uh, aceste prevederi și la operațiuni nefinanciare. Dorim să se includă instituțiile de credit și întreprinderi care fac trading. De asemenea, ne bucurăm că doriți o metodologie pentru haircut compatibilă cu regulile AVMP ca să se aplice rapid viitoarele um, recomandări în acest sens. Comisia propune să se sporească sfera de aplicare ca să se includă și BCE-ul cel puțin pentru uh, raportarea suplimentară. Credem că există motive adecvate pentru acest lucru rapoartele Ceea ce privește rapoartele combinate, credem că e nevoie de mai multă precizie aici. Să adăugăm uh, o prevedere privind uh, raportarea de către registrele de contrapartidă ar fi uh, ca un test de rezistență suplimentar pentru anumite instituții. Și apoi ar trebui să cerem Comisiei Europene să evalueze legisla legislația de insolvență și să cerem Comisiei să evalueze fezabilitatea unei uh, autorități uh, repo de uh, rezoluție care să evite uh, vânzările rapide de repo care creează stres financiar. Deci, în încheiere, cred că avem șanse să obținem un compromis pentru a avea o poziție econ puternică pe acest dosar important. Mulțumesc, mă uit la ceas și cred că cei care mai rămân ar trebui să se grăbească. Dacă mai dorește cineva, cuvânt, cineva cuvântul, vă rog să-mi faceți semn, dar nu este cazul și dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. În primul rând, trebuie să excludem transferurile de titluri din sfera de aplicare a regulamentului. Sunt patru motive pentru care această idee nu ar fi o idee bună primul rând, dacă le excludem, mărim riscul. Care este diferența între transferurile de titluri și acordurile de transfer de garanții? Este exact la fel. Singura diferență ar fi una de perioadă de timp, dar în ambele cazuri trebuie ca garanția să fie dată înapoi celui care a oferit-o. Trebuie să se dea înapoi garanția. De asemenea, s-ar spori nesiguranța juridică. Industria spune că dacă nu excludem transferul de titluri, se sporește siguranța juridică. Dacă am face invers, am spori nesiguranța. Faptul că uh, am exclude transferurile de titluri ar transmite o idee greșită. Al treilea argument. Se reduce semnificativ sfera de aplicare a propunerii dacă se exclude transferul de titluri. Între 95 și 96% din piață ar fi exclusă din această propunere și avem aceste informații chiar de la actorii de pe piață. Deci s-ar submina întreaga propunere. Și, în ultimul rând, care este problema, ar fi întrebarea. Problema este că dacă includem transferurile de titluri, industria nu mai trebuie decât să își modifice standardul uh, general. Trebuie doar să mai adauge câteva fraze la aceleași documente și să spună că uh, s-a dat consimțământul pentru uh, transferul de titluri. Deci suntem de acord cu raportorul că nu trebuie exclus transferul de titluri de aici. Câteva idei finale, sigur că trebuie să găsim o soluție. Băncile centrale nu pot să fie scutite complet de la această propunere. Uh, care este problema? Oare băncile centrale nu au încredere în autoritățile de piață, în celelalte autorități de piață? Am transmit un semnal foarte greșit dacă băncile centrale nu ar putea să dea informații autorităților lor de piață și rolul autorităților de piață în această propunere este uh, total nul. Obligațiile de raportare, da, trebuie să reducem povara administrativă, uh, raportarea de poziție versus raportarea de tranzacție. Cel mai, cea mai bună metodă este prin uh, raportarea pe tranzacții. Trebuie, trebuie utilizate regulile existente, trebuie să se evite dubla raportare, pentru că prin raportarea de poziție se da, pot da informații greșite, pe când uh, în celălalt caz uh, se respectă EMIR și se dau informații corecte și MIFID. Deci, nu știm care ar fi impactul, nu știm care ar fi costurile pentru industrie dacă nu știm uh, acest lucru. Probabil că cel mai bine este să respectăm propunerea de compromis existentă și anume să cerem o analiză de impact și să introducem aceste reguli după ce vom obține un acord la nivel internațional. Cred că aceasta e cea mai bună soluție. Mulțumesc! Thank you to the Commission. And now the floor to rapporteur, Renato. Are cuvântul Renato. Thanks, Mr. Chair. I thank Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii și pentru sugestii. Am făcut o treabă destul de bună până acum, deoarece am obținut câteva compromisuri. Și așa cum sublinia doamna Hubner, am ajuns la un compromis pentru a reduce mm, sarcinile administrative ale IMM-urilor și, și taxele, practic, pentru IMM-uri. Și referitor la BCE, um, propunerile sunt uh, un bun punct de mm, pornire pentru discuțiile dintre noi. Acum, în ceea ce privește posibilitatea de a evita regulamentul sau reglementarea entităților care intră sub incidența unor acorduri colective de transfer de titluri de valoare. E o propunere periculoasă, sunt de acord, deoarece aici sunt vizate practic 95% din uh, firmele de pe piață. Eu înțeleg că obiectivul este transparența acestor pieți, însă propunerea era la pachet cu alte propuneri privitoare la reforma structurală a piețelor financiare. Deci principalul obiectiv este reducerea riscului sistemic. Dacă ne dorim reducerea acestui risc sistemic, cred că trebuie să acordăm mare atenție modului în care funcționează piața în ziua de astăzi, însă să nu uităm că piața trebuie reglementată pentru a evita pe viitor probleme. Deci cred că deocamdată avem o bază bună de compromisuri. Sper ca discuțiile din următoarele zile să ne ajute să mergem mai departe și să ajungem la un compromis uh, cu privire la o mare parte din această propunere. Vă mulțumesc! Îi mulțumim raportorului, le mulțumim raportorilor din umbră. Votul va avea loc pe 23 martie, deci mai avem timp de lucru. Nu avem timp să ajungem la un rezultat bun în legătură cu acest act legislativ important. Deci putem încheia cu acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care are legătură cu acesta, măsuri structurale pentru a îmbunătăți rezistența instituțiilor europene de credit. De creditare. După cum vă puteți închipui, avem un număr mare de amendamente. Acum trebuie deci să le analizăm și de aceea îi dau cuvântul raportorului, domnului Hopmark. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au transmis uh, Numeroasele amendamente nu sunt puține, dar se concentrează pe principalele probleme, deci n-aș spune că e ușor, dar cred că e fezabil să le organizăm pe grupări de amendamente. Aș dori să subliniez anumite lucruri. Mai întâi, o serie de amendamente se referă la tranzacționarea nume propriu. Uh, alt, și uh, se vorbește despre ce înseamnă serviciile de formare a pieței și ce înseamnă investițiile în fonduri de investiții alternative. Deci aici e vorba de definiții, de crearea de certitudine juridică prin definirea termenilor. Cred că vom reuși să ajungem la un compromis în legătură cu aceste aspecte. Însă, punctele de vedere sunt mai împărțite în legătură cu tipurile de instituții bancare în sine, în legătură cu care sunt uh, aceste instituții bancare care fac astfel de tranzacții, nume propriu, de uh, formarea pieței și așa mai departe. Apoi, există anumite, sau s-au menținut anumite mm, preocupări în discuțiile noastre și le se regăsesc în diferite amendamente. De exemplu, în legătură cu subvenționarea implicită. Eu sunt de părere, având în vedere că am fost uh, raportor pentru directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, că întotdeauna putem să se consideră că există o subvenționare implicită, dar cred că este important nu doar în discuția privind uh, reforma structurii instituțiilor bancare, dar și în general ca mesaj uh, sectorului bancar să spunem că astăzi nu se poate permite subvenționarea implicită. Uh, acționarii nu pot beneficia de pe urma acestor intervenții, fie din intervenția fondurilor de rezoluție, fie din uh, intervențiile guvernelor. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Acesta a fost un element principal pe care l-am abordat în cadrul directivei prin redresare și rezoluție instituțiilor bancare și e important să reafirmăm acest lucru. Uh, e vorba de investitori majori care uh, sunt destul de expuși um, unui, uh, unui, um, unei recapitalizări interne. Dar întotdeauna va exista o discuție în legătură cu modul în care trebuie să avem grijă de deponenți din motive sociale, economice, din motive considerate mai bune sau mai puțin bune, din diferite as, uh, cauze. Dar nu trebuie să uităm că uh, programul de garantare a depozitelor a uh, rezolvat parțial această problemă. Domnule Simon, încerc să vă uh, atrag de partea mea. Și deci cu legislația legată de acest sistem de garantare a depozitelor. Dar astăzi vom discuta ceva mai târziu despre un alt subiect uh, aici la comisie în care uh, Ideea este să se ofere o subvenționare explicită uh, sistemului bancar, e vorba de sistemul, uh, planul, uh, planul de investiții, planul Juncker. Doresc să spun că paradoxul este faptul că această subvenție explicită este mai ales în interesul băncilor, în beneficiul băncilor, în timp ce alte tipuri de subvenții ajung în economia reală. Cred că însă putem rezolva această problemă. Pentru mine a fost foarte important să facem o legătură între reforma structurii sistemului bancar și directiva prin redresare și rezoluție instituțiilor bancare, pentru că cu cât facem mai strâns această legătură, cu atât mai credibilă este directiva BRRD. Un alt aspect care a intervenit foarte mult în discuții și în amendamente um, a fost discuția legată de uh, țara um, gazdă și țara și propria țară. Mai mulți colegi au spus că trebuie rezolvată cumva această problemă. Care este uh, țara de proveniență și care este țara gazdă? Dacă nu rezolvăm această problemă, riscul este pentru țările care uh, în care există mai mult bănci din alte țări, deci de proveniență din alte țări, atunci capacitatea de formare a pieței în aceste țări va fi mai limitată. De exemplu, în Estonia, Letonia, Lituania. În aceste țări, um, serviciile de formare a pieței sunt foarte dependente de bănci din alte țări și toate analizele arată că dacă se face o separare, atunci această funcție de formare a pieței va fi centralizată um, pe țările de proveniență, deci unde uh, se află sediul principal al băncii. Și cred că cumva trebuie să rezolvăm această, rezolvăm această problemă din motive fundamentale. Nu doar uh, pentru crearea Uniunii Bancare, ci și din alt uh, motiv. Și uh, mai mulți colegi l-au subliniat, și anume nevoia de a facilita investițiile în UE. Deci dacă acum punem bariere în fluxurile de finanțare și de formare a pieței, cu siguranță va exista un impact asupra țărilor gazdă, dar și asupra economiei în general. Au mai fost și alte discuții în legătură cu o abordare bazată pe risc versus o abordare structurală. Um, o tendință în amendament, constatată în amendamente este tocmai legată de modul de abordare a riscurilor. Mai multe amendamente subliniază faptul că anumite riscuri sistemice vin și din partea unor bănci mai mici, nu neapărat din partea băncilor mari. Și acest lucru este legat de complexitatea sistemului bancar actual, în care băncile mai mari sau mai mici sunt strâns legate la nivel filozofic am putea spune că orice bancă este un departament al altei bănci în sistemul bancar în general. Și, de exemplu, și exemplul uh, Lehman Brothers a arătat tocmai, a demonstrat tocmai acest lucru, chiar dacă a fost o bancă destul de specializată de investiții, dar este evident că a avut un impact sistemic asupra întregului sistem bancar. Anumite amendamente subliniază nevoia de a ne concentra pe solvabilitate. Și când citești amendamentele și din discuțiile pe care le-am avut, pare evidentă diferența între abordarea riscului sistemic pe de o parte sau uh, rezolvarea uh, solvabilității, uh, capacității de rezoluție și dacă examinăm toate amendamentele, este ușor de constatat, așa cum a spus domnul că data trecută, că suntem departe <laughs> unii de alții, uh, vântul bătea rece din partea lui. Eu nu cred că e așa. Eu cred că dacă încercăm să facem lucrurile cât mai concrete și nu doar să rămânem la nivel de simboluri, nu cred că există cineva care nu ar dori ca sistemul nostru financiar să devină mai robust. Toată lumea dorește să facă tot ce este în putere pentru a scădea riscul sistemic. Nimeni nu subvenționează nevoia de a stimula investițiile. Nimeni nu spune că țara gazdă trebuie să aibă mai puțină capacitate de formare a pieței. Și citind amendamentele din, o ă, din întregul spectru ă, politic, din partea întregului spectru politic, ă, se degajează un consens în legătură cu aceste priorități. Cred că există posibilitatea de a se ajunge la compromisuri dacă ne uh, concentrăm pe preocupările noastre concrete și nu pe simboluri. Dacă ne concentrăm pe separarea obligatorie sau nu a activităților, atunci divergențele vor fi foarte greu de conciliat. Dar dacă încercăm să răspundem preocupărilor majore, legate de faptul că există bănci în care o mare parte din tranzacții sunt foarte volatile, trebuie să rezolvăm această problemă, cred că putem reuși. Dacă dorim să abordăm problema uh, legată de faptul că anumite bănci, doar pentru că sunt mari, pot crea probleme mai mari decât băncile mai mici și această problemă putem rezolva. Să dacă dorim să rezolvăm problema legată de țările uh, de proveniențe, țările gazdă, cred că și aceasta o putem rezolva. Acum adresez dumneavoastră, domnule președinte, în calitate de reprezentant al uh, minunatului popor italian. În Italia s-a inventat economia modernă pe baza principiilor uh, italiene de contabilitate și dacă bine știu, nu departe uh, de orașul Galtierii lângă Veneția și Padova. Această dimensiune culturală și istorică este foarte interesantă. Dar spun acest lucru și pentru că cei care am învăța, ați învățat despre dubla contabilitate la liceu sau la universitate, dubla contabilitate face o legătură între așa numită economie reală și economia financiară. Acesta este scopul dublei contabilități. Deci, să se facă o legătură între perspectiva pe termen scurt și cea pe termen lung. Citind toate aceste amendamente, am ajuns la ideea că, oferând un nou nivel de transparență, așa numitele ferestre venețiene, în care uh, segmentul tranzacționării este mai vizibil, mai transparent, astfel oferim organelor de supraveghere mai multe lucruri vizibile și mm, mai multe lucruri care pot fi analizate și pot fi influențate. Astfel, autoritățile pot acționa atunci când devine evident că trebuie să acționeze, că nu se mai pot ascunde problemele. Dar se face și legătura între aceste aspecte și piață, pentru că, așa cum am spus când am discutat despre directiva BRRT, una dintre principalele avantajele acesteia este faptul că atunci când un investitor trebuie să se asigure că investiția sa nu va fi făcută într-un domeniu prea riscant, atunci se mobilizează o serie de organe de supraveghere, de supraveghere în comunitatea de afaceri. Și dacă dorim mai multă transparență în uh, sectorul legat de afaceri al tranzacționării, atunci se observă că el este foarte volatil și se pot identifica riscurile și se pot deschide aceste ferestre venețiene și autoritățile pot acționa, nu realizând o separare obligatorie, ci reunind toate instrumentele în mâinile autorităților competente și nu pe, doar pe baza uh, cunoștințelor lor, ci pe baza tuturor informațiilor disponibile public. Și astfel, întregul sistem devine mai robust. Nu forțând formarea pieței sau uh, crearea de sau investițiile în umbră. Noi cred că trebuie să abordăm lucrurile foarte serios și responsabil și acesta este sensul amendamentelor și în această direcție putem ajunge la compromisuri. Mulțumesc domnului raportor și ne bucurăm că a, sunteți optimiste legătură cu posibilitatea de a se ajunge la a, compromisuri. Mulțumesc pentru că l-ați menționat pe Luca Patroli și dubla contabilitate. A, Mă întreb dacă sunteți la fel de optimist că 8 miliarde de la bugetul european ne sunt suficiente pentru a subvenționa băncile. Eu cred că e nevoie de mai mult. Acum dau cuvântul raportorului din umbră din partea S și de Iacob Faițic. Mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, Gunnar, pentru această excelentă introducere și aș dori să pot să fiu la fel de optimist ca și tine. Aș fi foarte bucuros dacă ai putea accepta um, o serie din aceste peste 700 de amendamente și mai ales pe cele pe care le-am depus noi, dar sunt îngrijorat pentru că în analiza um, de bază legată de acest um, Mm, raport există divergențe mari. Începând de la întrebarea, avem încă o problemă de tip too big to fail sau un sistem prea uh, complex sau uh, instituții prea complexe pentru a uh, permite rezoluția. Noțiunea de bail-in de recapitalizare internă s-ar putea să nu funcționeze la fel de bine în caz de criză sistemică. Am citit cartea verde a lui Lord Hill în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital și aș dori să vă citesc uh, un fragment care ilustrează foarte clar faptul că și Comisia are uh, opinii similare, spune că creșterea piețelor de capital în ultimii 20 de ani uh, este stimulată de entități mari care fac tranzacții între ele E vorba de uh, uh, acțiuni ale unor bănci financiare vândute altora, nu în scopul ameliorării serviciilor financiare pentru utilizatorii finali, dar crește interconectivitatea între aceste instituții și astfel, astfel cresc riscurile de contagiune și riscurile sistemice doar o parte mică dintre aceste tranzacții implică și firme nefinanciare ca uh, participanți la piață. Deci există încă niveluri mari de interconectare care ne fac să uh, care fac să devină greu să credem că nu mai avem structuri financiare de tip too big to fail uh, și s-ar părea, aceasta nu este o considerație teoretică, ci foarte practică, se pare că există diferențe în analiza fundamentală. Se știe că se pot ajunge la compromisuri chiar dacă există divergențe în analiza fundamentală, dar cred că trebuie să recunoaștem faptul că există divergențe și mă tem că ele nu sunt doar de ordin strict teoretic. În ce direcție ne îndreptăm? Cred că e important uh, să analizăm propunerea lui Barnier ca fiind o propunere de compromis destul de bine între diferitele abordări legate de separarea băncilor. Um, unul, uh, o abordare spune că trebuie să se separeze foarte strict băncile de investiții și cele de retail și o altă propunere uh, interzice tranzacționarea așa numită frivolă în nume propriu. Obiectivul propunerii inițiale Barnier era ca, ținând cont de sistemul bancar universal continental european, trebuie să luăm diferitele elemente, să permitem sistemului tradițional să continue să existe. Aici nu e vorba de activități de formare a pieței în sine, ci de dimensiuni. Se păstrează atât de, de multe uh, titluri pentru că ceea ce faci cu ele este practic o tranzacționare în nume propriu sau oferi un serviciu cu adevărat util. Aceasta este o decizie care trebuie luată. Și când analizăm cele mai mari 30 de bănci din Europa, observăm, și s-a spus deja acest lucru în această comisie, dar merită să repetăm, că o serie de instituții bancare destul de mari au uh, o proporție de sub 40% între tranzacții uh, și împrumuturile acordate economiei reale. Deci, uh, creditarea economiei reale uh, este doar o minoritate din activitatea lor. E vorba de camuflarea, practic, uh, unor activități de bancă de investiții ongro. gro. Și cred că trebuie să fim îngrijorați de acest lucru. Apoi, în practică, pentru că cu toți încercăm să fim cât mai pragmatici, nu-i așa? Întrebarea este cum uh, abordează organele de supraveghere bancară această problemă. Răspunsul este simplu. Chiar și astăzi, um, organele de supraveghere au dreptul să forțeze instituțiile financiare să facă mai puțină tranzacționare. Deci dacă considerați că trebuie să se lase suficientă libertate și că nu există o problemă de, uh, de tip too big to fail, atunci poate nu e nevoie de reglementare. Dacă doriți să lăsați latitudine cât mai largă și există posibilitatea de a forța instituțiile bancare de a tranzacționa mai puțin, eu cred că putem însă face și mai mult, pentru că dacă teoretic ca organ de supraveghere pot face acest lucru, însă um, în afara unei situații de criză financiară, uh, e nevoie uh, de un sistem foarte sofisticat, cu praguri, cu uh, limite și la un anumit prag trebuie să se demonstreze uh, dacă și de ce o bancă trebuie um, împărțită pe activități sau nu. Și de aceea cred că putem merge și mai departe revenind la propunerea inițială, să spunem că la un moment dat să existe și un al doilea prag, dincolo de care separarea băncilor nu ar mai fi la discreția organului de supraveghere, ci ar trebui să aibă loc în mod automat. Și Acest lucru cred că rezumă discuțiile din Consiliu în cadrul președinției letone cu sistemul uh, semaforului. Dar, într-un astfel de sistem, trebuie să fim foarte atenți ca să nu creăm semafoare ca și atunci când lumina este roșie să fie la uh, discreția șoferului dacă avansează sau nu, pentru că dacă e așa, sistemul nu funcționează. Deci cred că trebuie să fie foarte clar ce înseamnă diferitele culori din uh, semafor. Dar cam în această direcție aș dori eu să se meargă. Mai există și un al doilea amendament pe care trebuie să-l menționez pe scurt, care se referă la tranzacționarea nume propriu, care este interzisă în propunerea inițială. Eu aș dori uh, să subliniez această uh, interzicere a tranzacționării nume propriu, uh, aș, trebui, aș dori să se uh, interzică nu doar participarea la un fond uh, um, alternativ de investiții în nume propriu, dar și acordarea unui efect de pârghie unui astfel de fond uh, alternativ de investiții, pentru că dacă împingem toate activități în uh, sectorul uh, bancar paralel, um, întregul sistem devine foarte fragil și tocmai de aceea propunem consolidarea propunerii inițiale în legătură cu acest aspect. Văd că nu mai am timp, așa că mai adaug doar un al treilea aspect și anume ce facem cu uh, funcționarea sub jurisdicții multiple. În această dimineață, unul dintre noi am uh, citit uh, la știri că Statele Unite uh, anchetează operațiunile unor bănci europene mari. Uh, e vorba de operațiunile pe sol american. Au spus că nu pot să ofere dividende pe baza acestor operațiuni pe sol american și trebuie să aducă mai multe dovezi și mai multe informații autorităților americane. Asta arată cât de greu este pentru instituțiile bancare foarte mari să aplice în practică um, prevederea legată de punctul de intrare unic. Și când vorbim despre reforma structurală a băncilor, nu cred că trebuie să vorbim doar despre modelul pe care dorim să-l aplicăm, Vickers sau Vorken, cred că trebuie să discutăm și despre posibilitatea rezoluției cu punct unic de intrare sau punct multiplu de intrare. Și cred că trebuie să discutăm diferitele opțiuni pentru organismele de supraveghere și aș dori să subliniez și aceste uh, amendamente. Mă opresc aici. Sper că vom avea ocazia să intrăm în mai multe detalii mai târziu. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum de la ECR are cuvântul domnul Kamal. Let's see if I can bring some light. Mulțumesc. Voi încerca să vorbesc și eu despre lucruri plăcute. Love and peace, cum zicea Jimi Hendrix. La un moment dat el vorbea despre un semafor, că la un moment dat uh, poate că o să fie albastru. Dacă vorbim de semafoare, știm despre ce e vorba. Haideți să ne pregătim pentru ceea ce e neașteptat. Nu știu, poate că pe viitor semafoarele vor fi și albastre, deci asta e practic ă, ceva neașteptat. Acum, ca să încerc să intru în subiect. Dacă mă uit la amendamentele înaintate de mine și de către alți colegi, ca și mulți alții din alte grupuri, deși întotdeauna am crezut că băncile ar trebui să poată da faliment, ar trebui lăsate să dea faliment. Deci mie nu-mi place ideea ca uh, din banii contribuabilor să fie salvate băncile. E bine, în acest text propus, toate grupurile politice au îngrijorări în, în ceea ce privește uh, trans sub, sub, uh, subvenționarea, practic sau deturnările prin subvenții asupra pieței. Activitățile trading nu ar trebui subvenționate. Contribuabilii nu ar trebui să plătească pentru aceste riscuri și de aceea am înaintat amendamente în acest sens. De aceea am văzut că și domnul Lambert și alți colegi și von, von Weisse, da care aveau practic aceleași îngrijorări. Deci cred că toate partidele au practic aceleași îngrijorări. În ceea ce vrește sfera de aplicare, instituțiile de credit din țările terțe, cum ar fi din SUA sau din Singapore, dacă aceste instituții deja sunt reglementate la un standard de echivalent, nu ar trebui să fie incluse și în sfera de aplicare directivei. Deci să evităm practic suprapunerile și să uh, găsim o metodă pentru a face asta. Reglementarea nu include companiile de asigurări. Aceasta este intenția din partea mea prin amendamente. De asemenea, la discuție aș vrea să văd cum vor fi calculate, de, din ce motive au fost uh, incluse anumite instituții de credit. Acum, tradingul tranzacționarea nume propriu. Aici e vorba mai degrabă de instrumente decât de tranzacții. Și dacă ne gândim la ultimii cinci ani în această comisie și la unele directive despre care am tot vorbit, MIFID, de exemplu, am distrus, practic, uh, piața de capital. După aia comisia a spus, domnule, am, dist- am distrus această piață, hai să găsim o soluție. UVCF. Deci dacă vrem să derogăm anumite fonduri, trebuie să o facem în mod inteligent doar dacă vrem ca anumite bănci să nu se implice. De asemenea, trebuie să oferim flexibilitate unor bănci mai mari și unor uh, investitori privați sofisticați care știu ce riscuri există și care au uh, practic uh, bani mulți depuși în astfel de instituție. De aceea eu vreau o definiție aici pentru uh, economiile, qualified deposits. Acum, derogările, nu o spun pentru că sunt britanic, și pentru că trebuie să știm că dacă un stat membru are un regim pentru a face față acestor, la aceste probleme, trebuie să ne asigurăm că nu vom submina acele soluții care pot exista la nivel național. Unii colegi de alte naționalități mi-au spus că ar vrea ca această directivă să fie un fel de lege Vickers peste tot în Uniunea Europeană. Nu spun asta, însă atunci când statele membre chiar iau măsuri cuvenite, Haideți să nu încercăm uh, ca prin soluția noastră paneuropeană să nu distrugem soluțiile care există deja la nivel național. Deci de aceea eu înaintez câteva amendamente deci pentru a avea mai multă flexibilitate și pentru a ne asigura că menținem um, măsurile uh, robuste impuse de unele state membre. Acum, țara gazdă, Există trei sau patru domenii în care am înaintat amendamente. Grupul meu uh, sprijină abordarea domnului Hotmark. Sunt cam radical eu <laughs> și în grupul meu. Însă întotdeauna m-am lăsat călăuzit de trei principii. Deci contribuabilii nu plătesc salvarea băncilor. Pe viitor, băncile trebuie să poată da faliment. Deci să fie tratate băncile diferit decât uh, orice alt sector. De deci ce să se aștepte să fie salvate din bani publici. Deci haideți să ne pregătim din timp pentru următoarea criză, pentru că aceste bănci să poată într-adevăr să-și rupă gâtul și să nu mai fie uh, uh puși la plată uh, tot contribuabilii pentru greșelile lor. Mulțumesc. Fabio De Masi, acum din partea grupului GUE. Mă uitați, Silvighi Gular de la ALDE. Mulțumesc, Roberto. Wow, un lapsus, nu? Vreau să-i mulțumesc lui Gunnar și celorlalți raportori din umbră care fac eforturi uh, majore la acest dosar. Eu cred că putem găsi un teren de înțelegere. De deci, ce? Și așa a spus și Said Kamal și așa a spus și Iacob în parte. Toată lumea începe să fie conștientă de faptul că există noțiunea de risc și de supraveghere și că trebuie să eliminăm pericolul care îi pândește pe contribuabil pe de-o parte și pe de altă parte să avem o abordare prin care supraveghetorul poate juca un rol în funcție de niște modalități pe care trebuie să le definim. Aici, dacă vom avea această structură semafor, un prag sau nu, de matrix sau nu, asta e ceva secundar. În primul rând trebuie să vedem dacă suntem de acord în legătură cu ideea limitării acestui risc. Banca Centrală Europeană, în avizul său, a dat de înțeles, de altfel, acest lucru și asta e important, cel puțin pentru țările din zona euro, a dat de înțeles că vrea o abordare care să acorde mai multă putere supraveghetorului. Și, așa cum spunea și Iacob, nu e vorba aici de alege între tot sau nimic, între o, o putere discreționară sau uh, nu. Poate să existe și o abordare de la caz la caz, din punct de vedere calitativ și cantitativ, deci eu cred că ne putem înțelege și în legătură cu aceste lucruri. Un al doilea lucru asupra căruia este Gunar în raport, important pentru noi toți. Un echilibru corect între protecția împotriva acestui risc și faptul că nu trebuie să împiedicăm finanțarea economiei economia încet, încet se pune din nou pe roate și e foarte important. Eu nu dețin soluția, însă e foarte important ca în abordarea noastră comună să ținem cont de nevoia de a finanța economia, de a păstra competitivitatea economiei și de a ne menține și o anumită suveranitate bancară în Europa. E o chestiune care, din păcate, nu prea apare în discuțiile noastre. Să ne întrebăm care va fi rezultatul final. Vom avea, la urmă urmei, bănci europene la sfârșitul acestei uh, proceduri? Ce fel de activități financiare vom avea în Europa peste 10-15 ani? Și ca să vreau ce spunea colegul Kamal, eu cred că băncile trebuie să joace un rol puțin diferit în economie față de firmele care fac încălțăminte sau iPhone-uri. Nu spun că o bancă trebuie salvată cu orice preț, însă Sectorul financiar joacă un rol diferit de industrie sau de agricultură. Nu putem nega asta. Să ne întrebăm, bineînțeles, ce fel de sector financiar ne dorim peste câțiva ani. Asta e uh, problema. O altă chestiune importantă pentru mine și anume piața internică a serviciilor financiare. Fragmentarea ne costă prea mult. În timpul crizei uh, s-au dat pași înapoi, iar prin legislația noastră ar trebui să depășim diferitele probleme nenumărate, cum au spus Gunnar și alți colegi. Însă, de asemenea, să nu uităm că unele state membre au introdus unilateral reglementări. De aceea, personal, cred că nu ne permitem să nu avem un compromis, deoarece nu, dacă nu vom avea reguli europene, vom avea această fragmentare, state cu proprii, cu, cu, proprii, cu reglementările lor, deci nu vom face decât să uh, acceptăm și mai mult această fragmentare și această rupere practică a piețelor. Trebuie să ne înțelegem în legătură cu o serie de principii. Un sistem care se bazează pe risc, un rol mai mare pentru supraveghetor, nu o putere discreționară orbească, ci un cadru de reglementare serios care să ne permită încotro noi mergem, să eliminăm fragmentarea de pe piață, să avem o sferă de aplicare largă, deoarece la urmă nu știm ce fel de activități financiare pot apărea și pe viitor. O clauză de revizuire, deoarece trebuie să fim pregătiți pentru tot ce va apărea, să ținem cont de modificările care vor apărea la nivel internațional, TILAG, în legătură cu rezoluția și eu cred că dacă am reușit să definim un perimetru comun, Bineînțeles, vor urma discuțiile dificile în legătură cu modalitățile practice de a face toate acestea, însă așa cum spunea raportorul și așa cum cred multe grupuri politice, uh, vrem cu toții să mergem înainte. Spun încă o dată, nu-mi doresc să dăm greș din nou, iar Comisia și Consiliul să hotărască încă o dată în locul nostru din cauza acestui eșec. Mulțumesc, Silvi. Scuze pentru greșeală. Acum, Fabio de Mazi din partea grupului GUE. Mulțumesc. De fiecare dată când vorbim despre sectorul bancar, nu prea înțeleg lucrurile bine din punct de vedere ideologic și vă voi explica de ce. Când o ascult pe draga mea colegă Silvi Gular, nu știu, mi se pare că de obicei se inversează rolurile. Uh, eu apăr campionii naționali, ea economia de piață, însă când e vorba de sectorul de bancar, lucrurile se schimbă. Sunt italian, nu știu cât de importantă este industria încălțămintei față de cea financiară la noi. Însă, e clar că acum Trebuie să facem față acestei probleme a băncilor care sunt prea mari pentru a da greș și sunt prea interconectate pentru a da greș. Când citim amendamentele, vedem o tabără care spune că dacă reglementezi prea mult, vei ucide în fașă, practic, recuperarea economiei și vei avea probleme legate de lipsa de uh, lichiditate pe piață. După aia mai e o altă tabără care spune că dacă reglementezi prea mult, totul va trece în sectorul shadow, deci totul se va face din umbră. După aia auzi pe colegii care să de acele dosare și spun că n-ai cum să atingi acel sector, deoarece dacă îl atingi, se duce în SUA. Și dacă vrei să faci uh, ceva la nivel global, se mută pe lună, nu știu. Deci e clar că aici trebuie să fim, să dăm dovadă de onestitate când ne confruntăm cu toate acestea. Însă când vorbim despre reformele bancare, vă spun că nu auz argumente solide și empirice care să ne arate că problemele pe care le avem acum în economia reală de finanțare a investițiilor au de a face cu mărimea băncilor sau lipsa de lichiditate. Din potrivă, ave, nu aveți suficientă cerere de investiții, după părerea mea. Dacă am reglementa corect sectorul financiar, dacă am face față acestei probleme a băncilor care sunt prea mari ca să dea faliment sau prea interconectate, am soluționat problema investițiilor și a finanțărilor reale. Nu e nimic exagerat aici. Acum, după părerea grupului nostru, Obiectivele noastre sunt, deci, să facem fața acestor uh, subvenții implicite față de băncile care sunt prea mari uh, și nu li se permite să dea faliment. Deci nu s-a întâmplat nimic. Trebuie, de asemenea, să avem o așa numită izolare a serviciilor bancare, o separare a acestora. De asemenea, să vedem ce bănci prezintă un risc sistemic, să vedem cele care au depozite de sub 5%, de asemenea să vedem dacă putem merge și mai departe, să spunem că nu avem nevoie de o structură de holding, de umbrelă pentru a, mini, pentru a reduce riscurile uh, Uh, din exterior. Noi nu vrem totuși ca supraveghetorii noștri să ajungă în fața tribunalelor, deoarece unele bănci vor da în judecată. Le vor da în judecată deciziile. Și BCE-ul uneori uh, are aceleași îngrijorări. E drept că poate că până la urmă vom ajunge la un compromis, la un sistem semafor sau cine știe ce sistem, însă cu puține derogări în ceea ce privește gestionarea capitalului și riscurile, însă credem că prea multă putere discreționare iar pune în pericol pe uh, supraveghetorii noștri și tocmai asta nu ne dorim. De asemenea, specula excesivă trebuie interzisă, precum și uh, împrumuturile către hedge funds Specula excesivă e o activitate care duce la fluctuații excesive în prețul uh, instrumentelor financiare um, comercializate și riscurile sunt foarte mari practic pentru economia reală. În orice caz așteptăm discuțiile și mă aștept la un simț de răspundere față de contribuabili. Știți ce s-a întâmplat și cu datoria suverană aici în Uniunea Europeană? Vorbind de Grecia, știți ce s-a întâmplat acolo. Sectorul bancar acolo nu a fost reglementat așa cum trebuia și de aceea îi rog pe colegii mei de aici din Parlamentul European să dea dovadă de putere, să nu fie slab în fața acestui sector financiar care, iată cât de încrezut e practic, are prea multă încredere în sine. În orice caz, în Parlamentul European, grupul nostru GUE uh, va apăra cu fermitate drepturile contribuabilor. Domnul Filip Lambert de la Veris, După Iacov e greu să vorbești și după alți colegi, însă în prezentarea de la început, practic ați oglindit punct cu punct gândurile noastre. Deci nu voi repeta ceea ce ne-ați spus. Important să ne dăm seama că rezistența individuală a unei bănci Uh, și acoperirea datoriei nu înseamnă că ai și o rezistență la nivel de sistem. Tot ceea ce am făcut la bere ținea de o criză non-sistemică. Deci ar putea funcționa atunci, dar nu la o criză sistemică. De asemenea, atât băncile de retail și de investiții și-au utilitatea lor. Nu e ca și cum mai avea o, ba- o bancă de retail uh, simpatică și una de investiții care e antipatică. Nu, ambele sunt utile. Toate argumentele prezentate în legătură cu combinarea activităților în aceeași entitate pentru a avea economie de scală, asta nu s-a materializat. N-am văzut să se întâmple așa ceva. Pe de altă parte, costul combinării ă, activităților, când mă gândesc la riscul de contagiune în caz de risc sau la de contagiune negativă, cineva care lucra la City spune asta, deci această cultură corporatistă a băncilor de investiții a contaminat și activitățile de, de rite, deoarece riscurile asumate au fost excesive. Dacă vedem fațeta negativă de a pune totul sub aceeași părărie și dacă nu vedem beneficiile, e clar că trebuie să ne punem întrebarea dacă trebuie menținut sau nu menținută această structură prin care cele două tipuri de activități sunt strâns uh, legate, sunt combinate, practic. Poate avem nevoie de o altă uh, abordare, poate una de tip semafor, însă o abordare prin care, dincolo de un anumit nivel, spunem nu combinării acestor activități în cadrul aceleiași entități bancare. Bineînțeles, dacă investițiile bancare sunt, activitățile de investiții sunt legitime, ar trebui să poată să fie să, de sine stătătoare și legitime, fără nicio formă de subvenționare din partea activităților de retail sau direct de la contribuabili. În această privință sunt un liberal de piață, pur și dur, și mă mândresc cu asta. Dacă o activitate economică a unei bănci de investiții nu e viabilă din punct de vedere economic, atunci nici nu ar trebui să existe pe economia de piață. Pur și simplu așa stau lucrurile. Cred că ar trebui să ne asigurăm ca tranzacționarea numele propriu, să nu fie supusă la riscurile despre care vorbea și Iacov. Nu ne opunem faptului că instituțiile de cocreditare să vândă produse uh, de risc pentru hedge funds, însă nu propriile lor produse, ci unele create de alții deci pentru care alții ar plăti uh, riscurile respective. Acum, sfera de aplicare, să vedem ce bănci sunt sistemice. Pentru asta avem definiția în uh, regulamentul SSM în care se definește clar ce bancă e sistemică sau nu în zona euro și în fiecare stat membru am putea folosi acea definiție peste tot în Uniunea Europeană de asemenea, am putea folosi și uh, definițiile pe care le avem în directiva privind cerințele de credit, de capital, mă scuzați. Acum, în legătură cu puterea discreționară, bineînțeles că ar trebui să existe un anumit nivel de putere discreționară, însă limitat și un sistem semafor ar asigura acest lucru dincolo de un anumit nivel, trebuie să separi uh, entitatea ta de tranzacționare, zona dintre cele două. Există, deci, o marjă limitată din punct de vedere legal și sub nivelul respectiv nu intri practic sub incidența regulamentului respectiv. Și acum, acordarea puterii discreționare către supraveghetor. Din experiență acești supraveghetori tind să fie să dea dovadă de complezență față de aceste mari bănci sistemice pe care trebuie să le supravegheze. Apar aceste relații între cele două părți, relații nu tocmai sănătoase. Așa se întâmplă în viață. Dacă aceste instituții care de-a lungul timpului au dovedit că se lasă practic ademenite de cei pe care trebuie să, să-i supravegheze, eu cred că îți asumă scuzați, un risc excesiv și le ofer și lor o răspundere excesivă. Și avem și exemple. În zona euro, cel puțin, BCE-ul ar fi mai depărtată din punct de vedere cultural de băncile pe care ar trebui să le supravegheze și poate că ar fi mai duri. Însă această severitate nu ar dura tot timpul. Vedem că și din acțiunile sale BCE-ul a protejat uh, în mod constant interesele marilor bănci sistemice. Asta a făcut-o constant. Niciodată BCE-ul nu a luat o decizie care ar putea fi considerată ca fiind uh, Uh, uh, strictă față de băncile sistemice de mari dimensiuni. Deci multe uh, decizii luate de BCE au fost considerate severe ca de către statele membre, în schimb. Deci să fim atenți atunci când dorim să, îi conferi, să le conferim băncilor centrale prea multe puteri. Acum, băncile de tranzacționare în nume propriu. Să evităm și aici, cred eu, instituțiile de co-creditare, implicarea lor în aceste activități. Dar să le oferim să evităm, practic, uh, o finanțare pe ușa din spate pentru aceste tranzacționări în nume propriu. Acum, defin, trebuie definit ce poate fi tranzacționat de către o instituție de cocreditare. E un fel de tranzacționare care are ca scop doar o gestiune prudențială a riscurilor um, la care e expusă banca respectivă. Deci băncile ar trebui să dea explicații în mod regulat în legătură cu ce tranzacționează și în legătură cu riscurile la care sunt expuse și legătura dintre cele două de exemplu, obliga- dacă obligațiile suverane acoperă aceste riscuri. Nici o problemă, însă dacă tranzacționează cu obligațiuni suverane când nu există nicio legătură cu expunerea lor la risc, atunci vorbim de prop trading. Asta e diferența și atunci trebuie să intervină organul de supraveghere. Dar distinția trebuie să se facă între o tranzacționare care permite o gestionare uh, prudentă a riscurilor băncii respective și orice altceva. Și acest orice altceva nu trebuie să fie tolerat. În ceea ce vrește separarea activităților băncilor, ne-am dorit mai degrabă o listă pozitivă cu activitățile care ar trebui să uh, fie uh, prin, în portofoliul băncilor respective și ce nu pare acolo, nu ar trebui să fie uh, tolerat. Decât să începem cu liste gri și negre, Uh, de pe care tot timpul uiți ceva, mai bine să faci o listă cu ce se poate face și asta l-ar fi și mai clar. Am mai uitat ceva. Excepția britanică. Nu sunt cetățean britanic. Cum știți, am spus că dacă am extinde toate aceste măsuri către întreaga Uniune, aș fi mulțumit. Și planul Licanen mi se pare foarte bun pentru întreaga Uniune Europeană, însă știu că nu voi obține așa ceva, însă ceea ce propunem noi, drept alternativă la ce zice Comisia, nu e o derogare pentru vreo țară, ci pentru băncile care sunt supuse unui regim juridic dintr-o anumită țară care e echivalent în ceea ce privește impactul față de ceea ce se planifică în acest proiect de regulament. Asta este o altă discuție și serviciile juridice poate se pot uh, exprima. Acum, Silvii, sunt de acord, integritatea pieței interne trebuie ocrotită cu orice preț și menținută și am și aceleași îngrijorări ca și tine. Dacă nu ajungem la un acord, vom avea atunci o fragmentare, o sumedenie de legi naționale care nu vor face decât să accentueze această fragmentare care a început odată cu criza euro. Și numele verzilor țin foarte mult la integritatea pieței comune și problema excepției britanice reprezintă o problemă din acest punct de vedere. Însă dacă reușim să fim inteligenți împreună, vom găsi soluția de a gestiona aceasta. Referitor la finanțarea economiei, aici sunt de acord cu ce spunea Fabio nimeni n-a demonstrat că aceste mari bani sistemice care de fapt au puțin active în uh, finanțarea economiei reale, deci nimeni n-a demonstrat că aceste bănci au finanțat mai bine economia reală decât băncile care se concentrau pe uh, activitatea în detaliu. Dovezile <laughs> de pe teren arată tocmai uh, că aceste uh, bănci care se ocupau de finanțarea um, economiei reale au continuat să facă acest lucru și după criză. Împotrivă, dacă o bancă care se bucură de o garanție publică, deoarece um, are practic uh, depuneri de economii, deci această bancă nu se va ocupa decât de finanțarea economiei reale. Deci e o bancă care nu riscă să deturneze o parte din uh, propriile fonduri pentru a finanța alte activități. Și în ceea ce vește suveranitatea europeană bancară, de o mie de ori am auzit acest argument, mai ales din partea băncilor franceze. N-am de spus decât un lucru. Poate că printre activitățile de piață avem prea mulți actori E drept, însă banca de afaceri a BNP și cea de mm, la ST General, chiar dacă sunt separate, nu ar avea puterea să se descurce singure pe piață dacă n-ar avea în spate uh, banca comercială. Și nu vorbesc nici de banca de investiții Deutsche Bank, care Deutsche Bank în proporție de 80%, deci uh, nu sunt două argumente care, după părerea mea, uh, să fie valabile. Și în rest, cred că vom putea lucra în mod constructiv. Mulțumesc, Filip, pentru această propunere. Are cuvântul acum Marco Țani de la IFDD. Grație. Uh. Mulțumesc. O prima idee și o apreciere pozitivă este faptul că cantitatea de amendamente depuse la acest raport uh, important. Este un lucru bun, pentru că arată că toate grupurile politice au acordat foarte multă importanță acestui raport. Deci aceasta este o primă veste bună și o primă ocazie să facem ceva bun din acest raport pentru a ameliora sistemul bancar european. Nu sprijin deloc nu sunt deloc de acord cu optimismul raportorului în legătură cu posibilitățile de compromis. În, anumit, în legătură cu anumite aspecte, pozițiile noastre sunt încă foarte diferite și sper că căutarea unui compromis în lupta cu timpul așa cum spuneau și colegii, pentru că Parlamentul trebuie să se exprime în legătură cu acest aviz și nu poate să urmeze pur și simplu pasiv pozițiile Comisiei și Consiliului. Dar nu cred că căutarea unui compromis cu orice uh, indiferent cum să arate, să nu facă rău rezultatului final. Acum, în legătură cu amendamentele, din câte am auzit eu, Cred că trebuie să pornim cu toții de la o premisă fundamentală atunci când reglementăm un sector ca și sectorul bancar. Să vedem cu cine avem de-a face. Și sistemul bancar ne-a arătat cu cine avem de-a face în ultimii ani. E vorba de persoane și organizații fără scrupule care au manipulat uh, rata dobânzii, rata de schimb. A apărut uh, scandalul SwissLeaks, cu una dintre cele mai mari, mari, mari bănci de afaceri din uh, lume care uh, permitea uh, evaziunea fiscală, finanța terorismul și așa mai departe. Deci, trebuie să nu uităm niciun moment cu cine avem de-a face. De aceea trebuie să fim foarte rigizi, să propunem o reglementare foarte fermă care să nu permită prea mult spațiu de manermă, prea mult spațiu de interpretare să abordăm elementele fundamentale ale sistemului financiar. Din punctul de vedere al grupului meu, și acest lucru se reflectă în amendamentele pe care le-am depus, sunt trei la număr. Um, fenomenul too big to fail, uh, eu sunt de acord că recapitalizarea internă nu poate funcționa într-o situație de criză sistemică. Trebuie să acționăm înainte să apară o criză, o criză sistemică, trebuie să um, prevenim criza sistemică. Directiva BRDD permite rezolvarea unei situații de criza unei singure bănci, însă nu poate face față unei, sistem, unei situații de criză sistemică a întregului sistem bancar. Nu poate fi eficientă uh, în cazul crizei întregului sector financiar. Un alt element fundamental este interconectarea băncilor mari între ele. Astăzi globalizarea permite sau per, face în așa fel încât o mică problemă în cadrul unui grup bancar major are consecințe grave asupra întregului sistem financiar bancar. Și trebuie să acționăm aici. Acest lucru este fundamental pentru ca sistemul financiar global și european um, să, să fie mai, mai sănătos și să se concentreze mai mult pe economia reală. Un alt punct pe care insist să-l menționez și cel să ne concentrăm asupra acestuia este cel al uh, produselor derivate, pentru că marea majoritate a produselor uh, bancare derivate sunt produse toxice, care nu creează nicio valoare adăugată în economia reală. Sunt doar um, operațiuni speculative. Deci trebuie să acționăm și în legătură cu acestea. Ceea ce privește domeniul de aplicare a regulamentului, sunt și eu de acord și am depus amendamente în acest sens să se extindă domeniul de aplicare pentru a se acoperi cel puțin toate băncile uh, din cadrul, uh, toate băncile cu efecte sistemice din cadrul uh, din cadrul uh, sistemului uh, monetar. Apoi, eu cred că reglementarea trebuie să fie cât mai clară și mai simplă, să permită să se definească criterii de măsurare a riscurilor, uh, o măsurare simplă pentru a se identifica cei mai mari factori de, factori de risc în bugetul băncilor, în foaia de bilanț al băncilor și cred că este foarte periculos să se lase prea multă discreție, mai ales autorităților naționale de supraveghere. Sprijin uh, ceea ce a spus Filip, pentru că în anumite cazuri există anumite conflicte de interese și situațiile nu sunt deloc clare și nici transparente. Uh, nu se știe exact cine controlează și cine este controlat. În Italia, în anumite cazuri, s-a întâmplat astfel uh, de situații de conflicte de interese. Deci trebuie să se reducă cât mai mult, să se elimine chiar total toate elementele care lasă discreție. Uh, închei aici. Sper să reușim să ajungem la un compromis, dar un compromis care să amelioreze cu adevărat situația sistemului financiar european. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem acum 10 minute și trebuie să uh, avem pacta de catch the eye, să mai dăm cuvântul și comisiei și raportorului. L-am pe listă pe colegul Balz și aș dori să și închid lista de vorbitori cât de repede. Văd oricum că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Domnul Balz. Mulțumesc, domnule președinte, dragă domnule Zeman. Eu aș dori să fiu ceva mai succint pentru că, într-adevăr, comisia și raportorul să aibă șansa să se exprime. Cred că, um, dat fiindcă s-au primit atât de multe amendamente, putem trage concluzia că raportul lui Gunnar Höckmark nu reprezintă chiar o bază extraordinară. Sigur că se pune problema ce facem acum. Cred că din amendamente se vede foarte clar că nu suntem nici pe departe de aceeași părere, ci chiar că avem păreri foarte, foarte diferite. Și eu uh, susțin abordarea bazată pe risc și obiectivul de a se rezolva uh, problema capacităților reduse de rezoluție. Nu dorim însă să se creeze o separare automată și necondiționată, așa cum se prevede în propunerea comisiei să se păstreze. Mă îndoiesc de faptul că separarea automată a activităților comerciale pe care par să și-o dorească o serie întreagă de colegi va reprezenta o soluție până la urmă. Deci cred că trebuie ca separarea să fie un fel de uh, ultimă posibilitate, de last resort. Multe bănci universale sunt uh, bănci care au reușit să iasă foarte bine din criză și ca și înainte sunt convins că așa va fi și pe viitor. Cu siguranță, o, ele reprezintă și un pilon foarte important al uh, agendei europene de creștere pentru viitor. Este clar că sunt necesare politici de creștere și de investiții și de aceea cred că nu ar fi bine să avem o separare foarte uh, rigidă uh, a băncilor. Mie mi se pare că nu este cazul. Băncile trebuie să fie capabile să ofere lichidități întregii Uniuni, este corect, dar eu cred că Băncile trebuie să-și aibă posibilitatea să ofere pieței lichidități pentru activitățile de creditare și uh, să uh, colaboreze și cu piața obligațiunilor, printre altele. Și aș încheia cu o observație foarte importantă pentru mine. Și anume, este vorba de fondurile alternative de investiții. Cred că Trebuie să putem finanța economia reală și pentru asta trebuie să fim capabili să investim în diverse fonduri, cum sunt uh, OPCVM-urile. Avem uh, fonduri alternative, uh, avem reglementări pentru acestea într-o directivă, de aceea cred că trebuie să ne asigurăm că păstrăm coerența. De aceea, în amendamentele mele m-am orientat după legea germană a separării băncilor, care ține cont de tipul de activități, dar exclude anumite cazuri. Eu cred că este o cale potrivită, o soluție bună. În orice caz, numărul mare de amendamente ne arată că mai avem foarte multe de făcut Trebuie să mulțumesc oricum raportorului și vreau să spun și raportorilor din umbră că până la urmă sunt convins că vom reuși să obținem un rezultat rezonabil, deși cu siguranță nu va fi ușor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Balț, colegul Colegii de la Comisia pentru Bugete ni se alătură și nu dorim să-i lăsăm să ne aștepte prea mult timp, așa că dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia salută raportul uh, pregătit uh, de uh, deputatul Höckmark și amendamentele care au fost primite. Atât raportul cât și amendamentele reprezintă o bază foarte bună pentru discuțiile viitoare și cu siguranță pe aceste baze vom putea face progrese. Introduc elemente interesante în discuțiile pe care le vom purta de acum încolo. Suntem de acord cu raportorul și cu mai mulți deputați care au subliniat importanța găsirii unui echilibru între uh, rezolvarea riscului presupus de băncile prea mari pentru a eșua și, pe de o parte, și, pe de altă parte, neobstrucționarea finanțarea economiei reale. Pe de altă parte, doamna Gular Ehm, ca și Comisia, consideră că există posibilitatea găsirii unui compromis. Suntem foarte încurajați să vedem eforturile depuse la Consiliul de Președinția Letonă și considerăm că propunerea președinției letone reprezintă o cale promițătoare. Suntem la dispoziția raportorului și celorlalți uh, membri ai acestei comisii pentru a găsi o soluție rapidă și pragmatică cu care să putem fi cu toții de acord. Mulțumesc! Mulțumesc comisiei. Ultimul cuvânt îl are raportorul domnul Höckmark. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, pentru uh, această discuție foarte fructuoasă. Salut un lucru în mod special. Am vorbit despre regulamentele uh, de, despre reglementarea uh, băncilor și toată lumea devine un liberal de piață la nivel declarativ. Eu salut acest lucru, mă bucur că aceasta este situația. Nu știu dacă și Iacob a fost uh, de aceeași părere. Dar uh, aceste lucruri ne afectează pe toți. Noi care tradițional credem în economia de piață, un lucru este clar, și anume că economia de piață um, nu este soluția tuturor problemelor. Când vorbim uh, despre BRD, această chestiune este foarte importantă și e important să o punem în context. A fost clar că um, soluția de la Berlin nu se putea aplica tuturor cazurilor, însă uneori am, stat, am fost singurul care a susținut acest lucru. Ehm, toată lumea din comisia noastră a spus că, ce la, că soluția de la Berlin va funcționa pentru tot. Eu nu am fost de acord. Într-o criză sistemică, și Eliza a fost și ea de față, problema nu, este, nu sunt doar băncile, ci întreaga economie. Uh, de aceea, BRD, BRD-ul a fost un uh, semn. Dar după 8% la Berlin putem să judecăm uh, dacă avem de-a face sau nu cu o criză sistemică. Eu aș vrea să putem trece cu vederea uh, incidentul BRD. Adesea se întâmplă acest lucru și când vorbim despre organismele de supraveghere. Noi am dezvoltat sistemul de supraveghere european la mai multe niveluri la comisia noastră. Nu mi-ar plăcea uh, ca la sfârșit să spunem, dar până la urmă n-am făcut nimic pentru că nu avem încredere în sistemele pe care le-am pus la punct. Cred că trebuie să le oferim supraveghetorilor cel mai bune uh, seturi de instrumente. Nu doar să le spunem ce să facă, ci să le spunem, să le demonstrăm că transparența este un instrument în sine care le permite să analizeze problemele, dar și transparență pentru public. Știu că vom avea uh, discuția despre garanția explicită care urmează, dar mie mi-ar plăcea să avem uh, o atitudine mai uh, puțin negativistă. Colegii spun că nu sunt optimiști în privința compromisului pentru că eu am părerile mele și cred că sunt corecte, trebuie să vă mărturisesc că eu întotdeauna cred că părerile mele sunt corecte, altfel nu le-aș avea. Eu am încercat uh, să vă arăt o cale către compromis. Dacă SD-ul, alături de noi și alte grupuri politice, doresc să creăm uh, legislație în acest domeniu, trebuie să acceptăm că poate și partea cealaltă consideră că are dreptate. Tocmai de aceea am încercat să fiu deasupra opiniilor divergente și să abordez altfel factorul transparenței. De aceea am făcut acele referiri istorice la acele ferestre și uh, arcade venețiene. Știu că EFD-ul nu uh, prea este dispus uh, la compromisuri și Iargo mi-a spus uh, mai devreme că nu este dispus, dar cred că discuțiile noastre totuși merg în direcția cea bună. Până la urmă, domnule președinte, eu prefer să rămân optimist și știți, m-am oprit chiar la 5 și jumătate, adică la fix. Ah, Mulțumesc mult, Gunnar! Într-adevăr, s-a respectat la fix timpul deși acest subiect este în mod clar foarte controversat și toată lumea are păreri foarte diferite. Vreau să vă amintesc că în 23 martie este prevăzut votul, iar la plenară vom ajunge în aprilie. Încă o dată vreau să vă spun că încheiem aici această ședință și am plăcerea de a-i saluta pe colegii de la Comisia pentru Bugete pentru ședința noastră comună care urmează imediat. Mulțumesc.